Meine Damen und Herren, Doamnelor și domnilor, vă salut și vă urez bun venit la reuniunea de astăzi. Ieri, din păcate, nu am putut veni la reuniunea noastră pentru că, din cauza serii de duminică, am fost oarecum uh, distras dar uh, trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi și votăm evaluarea intermediară a programului de la Stockholm. Raportor, domnul Bisep. Domnule raportor, aveți comentarii de făcut? Nu este cazul. Așa că trecem direct la vot. Cine este pentru amendamentul 1? Împotrivă? Trebuie verificat. Bănuiesc că se adoptă. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Și da, se respinge totuși cu 32 la 30. Compromisul 1. Cine-i pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 6. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 8 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. E mereu aceeași majoritate, văd. Trecem la amendamentul 11. Cine-i pentru? 9, pardon. cine No, 9? Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm. 9. Verificăm acum. Geschlossen? Geschlossen. Da. Se închide votul. 22 la 42 se respinge. cine e pentru 10? Împotrivă. Abțineri se respinge. 11 pentru. Împotrivă. Verificăm. Das war 11, ne? Das ist da geschlossen. s votul. Se adoptă cu 36 la 28. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Haideți să verificăm. Das ist für mich die Frage stellen. Ja, das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 Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică. 17. Sì, 17. Ist geschlossen. S-a închis. 28 la 35 se respinge. 20 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 21 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 22 pentru.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 54 la 11 se adoptă felicitări. Trecem la raportul cu privire la politica industrială spațială a UE. Cine ar putea să fie mai pregătită pentru acest subiect decât doamna Kronberg? Doamna Kronberg, aveți vreun comentariu de făcut? Nu e aici? E în spațiu, se aude din sală. <laughs> E pe orbită. Ok. <laughs> Wir kommen zur Abstimmung. Trecem la vot. Compromisul 1. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8. Pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la votul final electronic. Să deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. Thank you. Cu 52 la 6, deci la 5 de și cu 5 abțineri, vom uh, transmite un mesaj în spațiu raportoarei. Wir kommen jetzt zum Antrag Sahelregion deren Trecem la situația drepturilor omului în Sahel. Raportor domnul Tenoc, domnule Tenoc, aveți ceva de spus la început, înainte de vot? Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru complexitatea și lungimea acestei liste de votare. Știți că a fost un subiect cât se poate de polarizat și de dezbătut. Majoritatea problemelor se refereau la problema uh, regiunii Sahel la problema în regiunii din prejur, pentru că regiunea Sahel ca atare nu aduce cu sine atâtea probleme. Sper însă să putem trece repede prin această listă și sper să ajungem la un rezultat echilibrat, pentru că este un, un document în care fiecare cuvânt contează, în fiecare cuvânt a fost cântărit de mai multe ori și există multe amendamente orale, multe amendamente de compromis. Uh, Sper ca ce va rezulta după această votare să fie satisfăcător pentru toată lumea și să mergem în plenară în octombrie cu acest uh, aviz. Mulțumesc! It's a record. I think here it's a record record. 30... Cred că avem 36 uh, de amendamente de compromis, un record absolut. Întotdeauna există o nouă ștachetă de depășit. Haideți să începem. Compromisul 1. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 90. Pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 92. Pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 93. Pentru? Împotriva. abțineri, se respinge. 94 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 95 pentru, împotriva, 95 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 101, așa cum îl vedeți aici completat, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem la compromisul 4. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 6, aș 110, îmi cer scuze, 110, da. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 116. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 117. Verificăm. 116. Verificăm. sono Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Și GUE și PPE uh, au <laughs> câștigat, se pare. S-a adoptat 117 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 120 pentru, împotrivă, abțineri. Nu prea e clar. Cred că se respinge. Verificăm. Se deschide votul. Se închide. 41 la 24 se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 127 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 130, vot pe părți, prima parte, cine pentru? Până la of a given policy. cine pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Și partea a doua, pentru? Împotriva. Se adoptă. 132. Cine-i pentru? Împotriva. Verificăm. S-a închis votul. 34 la 32 se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 139 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 140 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 149 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 151 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 152 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 153 pentru, Împotriva abțineri se adoptă, 154 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 155 pentru, Împotriva abțineri se adoptă, 156 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 157 pentru împotriva abțineri se adoptă 158, pentru împotriva abțineri se adoptă 159, pentru Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Sunt aproape sigur 159 se adoptă. S-a închis votul. 35 la 30. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 161 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 162 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 166 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 167 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Osta șapte. S-a deschis votul și s-a închis. 26 la 38 se respinge. 168 pentru, împotrivă, Verificăm. S-a închis votul. Cu 28 la 37 se respinge. 169 pe două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Partea a doua pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 175 pentru, împotrivă. Hai verificăm atunci. S-a închis votul. 29 la 37 se respinge. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100, nu, acesta cade. 178 pentru, Împotriva abțineri se adoptă 16 pentru compromisul 16 pentru împotriva abțineri se adoptă 181 pentru împotrivă abțineri se adoptă 182 pentru împotrivă abțineri se adoptă mereu se pare că se respectă aici lista de votare. Compromisul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 184 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Haideți să verificăm. Ja. Die Abstimmung ist geschlossen. Sankis votul. 37 la 28 se adoptă. 188 pentru, împotrivă. Și datorită participării mele proprii, zic eu că se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 190 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 191 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm. Was war das? 191. Ja. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 36 la 29 se adoptă. Compromisul 18. Nu, 192. cine pentru? 192. Cine-i pentru? Împotrivă. Abține se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 196 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 197 pentru, împotrivă, se adoptă. Verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. Danke. S-a închis votul. 35 la 30 se adoptă. Îmi cer scuze, spune președintele. Am rămas la 197, deci 198. scrie partially covered. Deci trebuie să-l votăm, nu la 198, spune președintele. Cine e pentru 198? Cine e împotrivă? Abțineri se adoptă. 199. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 200 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 201 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 204 pentru. Împotriva. 204. Încă o dată vă rog ridicați mâinile. Cine este pentru 204? Împotriva. Abțineri se adoptă. 205 pentru. Împotriva. Abțineri Verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. la 30 se respinge. Cred că era votul domnului Galler aici. Compromisul 20. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 209. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 210-211. Pentru prima parte, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, cine-i pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Despre ce țară e vorba aici? Din cauza amendamentelor paralele aici. Care ambasadă mai poate să trimită un raport pozitiv? Amendamentul 213 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă 212, nu, 214 pentru împotriva abține se adopte 215 pentru, împotriva abține se adopte 216 pentru, împotriva abțineri se adoptă 217 pentru, împotriva abțineri se adoptă 218 pentru, împotriva abțineri se adoptă 219 pentru, împotriva, verificăm. Die Abstimmung ist S-a închis votul. 39 la 26 se adoptă. Für? 220 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 221 pentru. Nu devine caduc. Ba, 219 a fost uh, adoptat. Bun. Atunci trecem la 223 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 224 pentru, We check 223 now. Bine, verificăm 223. Amendment 223. 223. Votul s-a închis. Respins 26 la 38. 224 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 225 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 229 pentru. Împotriva. Respins. 230 pentru. Împotrivă abținerii. Respins. 231 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 232 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 233 uh, pentru. Împotrivă se adoptă. Compromisul 22 pentru. împotrivă abțineri se adoptă. 236 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 237 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 240 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 24 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 243 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 25 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 248 pentru. Deci pentru, împotriva, abțineri, respins. 249 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 252 pentru, deci 252 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem acum la amendamentul deci, 253 pentru, deci 253 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Antrag, die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. 40 pentru, 23 împotriva. Se adoptă. Da? Pe mine nu mă crede nimeni. 254 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 258 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul s-a închis. 38 pentru, 26 împotrivă se adoptă. 261 pentru. ...261 pentru, împotrivă, abțineri. Check. Verificăm. soll doch da der Apparat der Richtlinie geben. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. 36 pentru 29 împotrivă se adoptă. Wir kommen zu 200. Trecem la 259 pentru împotrivă abțineri respins. 260 pentru Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 266 pentru. Împotrivă. 266. 266. Încă o dată. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm, dar cred că se respinge. And then we vote also 263. Are you sure? Yeah, we vote also 263, right? Yeah, that's yeah. Yeah. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. 29 pentru, 36 împotrivă, respins. 263 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 200 271 ist abgelehnt. Ja, ja, este abgelehnt. Ja. 271 este respins și trecem acum la 267 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 268 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 272 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Socialiștii spun da, popularii spun nu și să vedem cine decide, cine câștigă. Die Abstimmung. Votul s-a închis. 36 pentru, 23 împotrivă se adoptă. Spuneam asta. 273 devine caduc, 274 pentru. Nu, e complicat aici. Votăm 273. Cine e pentru? Împotrivă.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 Îmi pare rău că Veronic uh, nu e aici în sală, pentru că cu siguranță ne-ar fi spus că consola ei nu funcționa. 200. 274 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cu amendament oral. Deci lista trebuie respectată. 28 uh, pentru. Compromisul 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 278 pentru, împotriva respins. 282 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentele 284, 85, 84, voturi identice, amendamente uh, identice pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Ah, Bine. Pino. Prendi nota. Geschlossen. Votul s-a închis. Geschlossen. Das ist deci închis. 34 voturi pentru, 30 împotrivă se adoptă. Zweihundert. 294 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 295 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 296 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 297 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 298, două părți. Și mai avem și un amendament oral aici. Cine e pentru prima parte? Împotrivă, abțineri, respinsă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A, și mai este și o a treia parte aici. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinsă. 299 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 300 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 301 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 303 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 309 acum, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 310 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 311 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Despre ce țară e vorba aici? Check. Bine, verificăm. Welches Land? Tinduf, Algerien. Herzlichen Dank. Das Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. 45 pentru, 16 împotrivă. Se adoptă. Trebuie să constat să constați că și această ambasadă a avut o foarte bună activitate de lobby. 314 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 315 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 316 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 318 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 317 pentru, împotriva abțineri, respins. 320 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 319, două părți. Cine-i pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Maier pentru, împotrivă, abțineri. Deci, 321. 321. 321 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 322 pentru, împotriva abțineri. Respins. Verificăm. Ich bitte die Kollegen jetzt doch vă rog, stimați colegi, să ridicați mâinile. Rezultatele sunt uh, strânse și dacă nu votați suficient de repede, vă pot trece cu vederea. Prin urmare, iată, se adoptă compromisul 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 327 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Wahlen haben am mit abgestimmt. Abstimmung ist Votul s-a închis. 31 pentru, 30 împotrivă se adoptă. 328 pentru, împotrivă, Abțineri. Respins. Sau verificăm. Haideți să verificăm. Respins. 329 pentru. 329 pentru. Împotriva abțineri. Respins. 330 pentru împotrivă, abțineri, respins. 332 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 333 pentru. Verificăm 332. Abțineri, geschlossen. Votul s-a închis. 25 pentru, 38 împotrivă, respins. 333 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 334 pentru, Împotrivă, abțineri. Verificăm. Die Votul s-a închis. 30 pentru, 31 împotriva, respins. 335 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 336 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 31 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. 331, prima parte doar, Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinsă. 337 pentru, împotrivă, abțineri. Numai o treime dintre colegi a volat, votat. Cine e pentru 337? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă war. Bine, verificăm, chit că rezultatul a fost evident. Votul s-a închis. 38 pentru, 24 împotrivă se adoptă. 341 pentru, împotrivă, abțineri, respins.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 împotriva abțineri se adoptă, 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 26 pentru, Dar m-am 25, Bine, haideți să le votăm împreună pe 25 și pe 26. Votul s-a închis. 23 pentru, 36 împotrivă, respinse. 27 pentru, împotrivă, abțineri. Nu am fost atent. 27 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Ich muss gerade eine Abstimmung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 28 pentru, 33 împotrivă, respins. Deci 33 nu-l votăm, 34 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Treizeci și cinci pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 32 pentru, împotriva, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 43 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 44 pentru. De ce nu mă credeți? Deci, verificăm 43. Hm? Die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. 31 pentru, 28 împotrivă se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri. Pare să fie respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 34 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 56 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 57 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 59 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 36. Bine, verificăm precedentul. 9. Schließen. double check. Verificăm și a doua oară, dacă doriți. Compromis 56 dafür. Compromisul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63, uh, amendamentul 63 acum. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 64 pentru, pentru prima parte, împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotriva abțineri respinsă. 67-68 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 69 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 70 vot pe părți, respins. E respins. 69, 70, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă, partea a doua pentru, împotrivă, verificăm. Eu cred că adoptată, se adoptă. Partea a doua. Votul s-a închis. 34 pentru, 25 împotrivă s-a adoptat. Partea a treia pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinsă. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinsă. ist der Rest der Truppe? 20 de oameni n-au votat încă. 73. 73. 73. Votăm 73. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la 74 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm. Das war 74, ne? Ja, genau. Abgelehnt. Respins. Vă rog măcar acum, pe ultima sută de metri, metri vă rog, ridicați mâna. Liberalii nu au votat deloc, chit că era vorba despre un amendament al, care provenea din tabăra lor. Haideți să trecem la 75. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 76 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 77 pentru. Împotrivă abținerii respins. 78 pentru. Împotrivă abținerii respins. 79 pentru. Împotrivă abțineri respins. Compromisul 37 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 84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 Haideți să vedem cine e pentru a doua parte. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Cine strigă tot timpul, haideți să verificăm, haideți să verificăm? Votul s-a închis, nu, nu încă.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 împotrivă, abțineri, respins, 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 16 pentru,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 Ich, ist es, wenn wir DEVE 10 getrennt abstimmen, kann man dann insgesamt... Dacă votăm pe părți dv 10, deci cine e pentru DV10, pen, împotrivă, abțineri, respins. Cine e pentru celelalte amendamente de la Comisia DV, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la FEM, la amendamentele din partea Comisiei FEM. Micro. When did we agree to a debate block vote? Când am uh, stabilit că putem să votăm în bloc uh, amendamentele DV, domnul președinte, am uh, ajuns la un consens pe tema aceasta. Trebuia să fii mai rapid, acum votul s-a închis. Am pus întrebarea. V-am întrebat dacă sunteți de acord. N-ați reacționat. Trecem acum la FEM 1. Deci haideți să vorbim puțin despre FEM1. Cred că aici sunt mai multe voturi diferite. Sau am putea vota în bloc FEM1 până la FEM9? Nu, nu se poate. Atunci votăm fiecare amendament în parte. <laughs> Doris, te rog frumos să taci. Eu sunt președintele comisiei ăsteia și te rog să mă respecti. Veșnic vorbești. FEM 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. FEM 2 până la FEM 9. Nici asta nu e bine. Uh, separat. 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 4 pentru, ab... Uh, abținere împotrivă se adoptă. 5 pentru, împotrivă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 împotriva țineri se adoptă, 13, 13 pentru, împotriva țineri respins, 14 pentru, împotriva țineri respins, 15 pentru, împotriva abțineri verificăm. Abgeschlossen. Votul s-a închis. 35 pentru, 27 împotrivă se adoptă, 16 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 17 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 18 pentru, împotrivă, cu participarea parțială a PPE-ului se adoptă 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 încă o dată. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 29. Verificăm FEM 29.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 Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la votul electronic acum asupra proiectului de rezoluție astfel amendat. amendat. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Treizeci și șase pentru niciun vot împotrivă, 13 abțineri. Felicitări! Dați-mi voie să fac două observații. Vă rog să verificați dintr- încă o dată voturile acestea identice pe care le avem. Dacă există voturi identice, atunci e cam clar că o persoană terță a scris aceste amendamente. Trebuie să mai discutăm despre această problemă în cadrul uh, grupului, pentru că se prea poate ca o persoană terță să scrie aceste amendamente, iar o asemenea practică nu este demnă de Parlamentul European și de Comisia noastră. Asta a fost prima observație. În a doua uh, în al doilea rând, o, oare e necesar ca un, uh, o comisie care trebuie să-și dea avizul asupra unui text uh, al nostru? Uh, deci e normal ca această comisie secundară, practic, să poată promulga 41 de amendamente? Mi se pare că am exagerat, am ieșit din sfera normalului. Bun.